Voilà, merci, euh, merci à tout le monde d'être là. On reprend nos... Mulțumim, dragi colegi. Reluăm lucrările noastre. După ce am uh, avut dezbaterea legată de Cambodgia și pentru că e vorba de rezoluție de urgență, pot să vă reamintesc că săptămâna trecută am dezbătut și am votat rezoluții legate de Belarus, Filipine și fâșia Gaza. Vreau să vă mai reamintesc că mâine, în aceeași sală, vom avea un schimb de opinii legat de drepturile omului în fâșia Gaza, alături de delegația pentru relațiile cu Palestina. Nu este prezentă și delegația pentru Israel, nu așa? Nu. Și aș mai avea o comunicare pe care trebuie să o fac cu destul regret de altfel. Am încercat încă o dată să uh, programăm uh, o misiune a comisiei noastre în Bahrain de pe 6 pe 8 mai și trebuie să vă spun că pe 23 aprilie am primit o scrisoare din partea ambasadorului uh, acestei țări la Bruxelles care ne informa că nu putem fi primiți pentru că, și citez, scrisoarea în engleză spune că din motive de constrângeri de, de timp și dificultatea de a organiza contactele cu personalități la nivel înalt. Iată, este pentru a doua oară și se pare că Bahreinul nu este pregătit să discute cu noi pe tema drepturilor omului. Trebuie să vă spun foarte sincer că știu că în aceeași perioadă am avut acordul pentru o vizită realizată de uh, delegația uh, uh, competentă pentru acest domeniu, însă doamna uh, Aliot Marie a amânat această vizită, dar acordul fusese dat pentru grupul uh, de prieteni din acest uh, Parlament și Ivo Weigel, care conduce această delegație a fost de acord să amâne vizita uh, prietenilor de aici, de la Parlamentul European, pentru a nu exista o confuzie între această vizită și delegația noastră și după ce s-a făcut amânarea, Bahreinul ne-a spus că noi nu ne putem deplasa acolo. Iată, nu mi se pare că e prea bine pentru relațiile noastre, mai ales că Bahreinul este o țară care prezintă mai multe probleme uh, și care a fost citată de mai multe ori la dezbaterile de urgență. O vizită la fața locului ne-ar fi putut uh, permite să facem un pas înainte. În al doilea rând, nu știu ce vom face cu toate vizitele programate pe care le avem în timp. Și acum a doua comunicare legată de Iran. Trebuie să vă spun uh, cu regret de asemenea că am aflat că 12 persoane au fost condamnate la moarte. Ele au fost deja uh, transferate la închisoarea de la Caraci în așteptarea uh, executării pedepsei. Noi uh, considerăm că această executare a pedepsei se va realiza în scurt timp am fost înștiințați de asemenea că săptămâna trecută Săptămâna trecută s-au realizat deja 15 execuții în Iran și, după cum știți, cu toții suntem împotriva pedepsei capitale. Am uh, subliniat și am reluat acest mesaj de mai multe ori și uh, în ultima vizită recentă pe care am realizat-o în Iran cu colegii de la Ministerul de Externe, vedem că, din păcate, mesajul nostru n-a fost auzit și cerem în continuare autorităților iraniene să pună capăt uh, acestor pedepse capitale sau, uh, cel puțin, să nu treacă la executarea lor. Însă uh, știu că este o chestiune foarte problematică. Uh, uh, Apoi, Poate am putea să-i sugerăm președintelui Tajani să trimită o scrisoare pe acest subiect. De ce nu? Deoarece, uh, dacă ne dorim să-i ajutăm pe iranieni, și știți bine că sprijinim uh, din tot uh, sufletul menținerea acordului nuclear cu această țară, pe de altă parte dorim și progrese registrate în domeniul drepturilor omului, mai ales când vine vorba de această pedeapsă cu moartea îngrozitoare pe care această țară continuă să o aplice în mod uh, cât se poate de regulat. Pe urmă, aș dori să mai spun un lucru, și anume că suntem uh, extrem de triști să aflăm că cel puțin patru persoane, inclusiv doi tătari din Crimea, au fost uh, au murit la Simferopol. Cel puțin patru persoane au decedat acolo. Mai multe surse independente confirmă acest număr de persoane decedate. Iar experții drepturilor omului din Crimea spun că um, explicația oficială dată cum că sunt persoane care s-au sinucis în închisoare, e bine, aceste lucruri sunt uh, explicații complet uh, fanteziste și lipsite de credibilitate. Știți de asemenea că am uh, discutat de mai multe ori situația îngrozitoare din Crimea după ce Rusia a ocupat această peninsulă și ar fi bine să existe o anchetă imparțială în legătură cu ce s-a petrecut la Simferopol recent. Mai sunt și alte subiecte, multe altele care sunt în atenția noastră, de exemplu Nicaragua, poate că ați văzut ieri ce a spus uh, ieri în acest sens doamna înaltă reprezentantă. Ne oprim aici pentru că sunt multe lucruri de discutat uh, propriu-zis pe ordinea de zi și apoi vom relua, voi relua aceste subiecte mai încolo, dar la punctul 4 până una alta avem plăcerea să-l întâlnim aici pe colegul nostru, președinte al Comisiei INTA, Bernd Lange, care se află aici pentru a ne spune ce s-a petrecut uh, cu misiunea Parlamentului nostru deosebit de importantă efectuată în Peru și în Colombia între 12 și 14 februarie din acest an. Colegii noștri au fost primiți uh, de către președintele Colum Columbiei, respectiv al uh, Peru, și dau cuvântul domnului Lange să ne povestească cum s-a petrecut această vizită, mai cu seamă că aspectele legate de drepturile omului. Vă dau cuvântul, domnule Lange, vreo 10 minute și apoi sunt convins că vom avea și o discuție cu colegii. Vă rog. Merci. Uh, uh, thanks for inviting me. Vă mulțumesc Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și cred că o să continui în limba germană. În primul rând aș dori să mulțumesc pentru colaborare foarte bună între Comisia DROA și INTA în pregătirea acestei delegații și, cum am spus, și dumneavoastră. Delegația din Columbia și Peru s-a Uh, desfășurat la un uh, nivel foarte înalt. Am avut posibilitatea de a purta discuții cu ambii președinți, cu mulți uh, miniștri, cu reprezentanții ai societății civile, ceea ce ne-a permis să obținem o privire de ansamblu relevantă vis-a-vis -vis de situația din cele două țări. Aș dori să fac o distinție între cele două țări și să mă refer în primul rând la Columbia. Delegația a avut cel mai, cea mai uh, lungă întâlnire cu uh, reprezentanții societății civile, cu uh, sindicaliști, cu diferite grupuri de reflexie, dar și cu reprezentanții ai populațiilor uh, in, uh, indigene. A fost o, am purtat o discuție aprofundată, mai ales a punerii în aplicare a capitolului de dezvoltare durabilă, drepturile lucrătorilor, respectarea standardelor de mediu în acordurile de liber schimb și situația drepturilor lucrătorilor, situația drepturilor omului din Columbia. Și au fost amintite câteva fapte. În primul rând, în acorduri de liber schimb există această uh, cerință, cerință ca societatea civilă să participe la punerea în aplicare acestui acord. În primul rând, în Columbia a avut, uh, a avut loc această în, uh, încercare de a, a de Uh, de a nu implica organizațiile existente și acest lucru a dus până, uh, până la urmă la crearea unei organizații independente, o, un grup uh, de consiliere care este într-adevăr independent față de guvern, care monitorizează până în aplicarea acestui um, acord și care per, permite o implicare mai puternică a societății civile. Un pas foarte important. Cu toate acestea, am văzut că în continuare există o problemă importantă legată de garantarea drepturilor lucrătorilor și de drepturile omului în Columbia. Există în continuare, chiar dacă mai puțină, dar există, există uh, atacuri îndreptate împotriva uh, celor care apără drepturile lucrătorilor. În continuare asistăm la asasinate, asasinări ale sindicaliștilor, drept urmare, consultările cu guvernul sunt foarte importante pentru a, a discuta despre toate aceste probleme. În ceea ce privește drepturile lucrătorilor, ne confruntăm în continuare cu următoarea problemă. Există un mare sector uh, informal de muncă în uh, Columbia și unul din argumentele importante pentru semnarea codului de liber schimb a fost tocmai uh, trecerea în oficializarea uh, acestui sector uh, informal. Și întreprinderile care sunt active în, în domeniul resurselor trebuie să poarte negocieri cu cu sindicatele. Însă, aceste, aceste contracte uh, colective semnate de anumite între, întreprinderi tocmai pentru a uh, eluda uh, sindic, uh, sindicatele trebuie, și această problemă trebuie să fie rezolvată de noi și de către guvernul din Columbia. Problema punerii în aplicare a foii de parcurs pe care am adoptat-o în anul 2012 a făcut obiectul discuțiilor cu reprezentanții societății civile și, în mod special, uh, chestiunea uh, inspecțiilor uh, în domeniul muncii și frecvența inspecțiilor respective a fost discutată, pentru că în legătură cu acestea, aceste chestiuni, există în continuare o lacună, o deficiență majoră. Am discutat de asemenea cu reprezentanții populațiilor indigene. În continuare, acapararea terenurilor este o problemă mai ales când vine vorba de activitățile miniere ilegale. În contextul uh, foii, foii de parcurs am reușit să înregistrăm pe aici, pe acolo, câteva uh, progrese, însă foaia de parcurs respectivă nu a fost suficient de nu, nu a fost suficient de bine pusă în aplicare. Mm, și când vine vorba de situația Uh, femeilor din Columbia, nu putem spune că paharul ar fi pe jumătate plin. Mai ales în zonele rurale din Columbia se exercită în continuare acte violente împotriva femeilor, femeile sunt excluse uh, din punct de vedere social și situația femeilor din Columbia trebuie să reprezinte în continuare o prioritate pentru noi. M-am referit la chestiunea inspectorilor uh, în domeniul muncii în urma acțiunilor uh, noastre, am ajuns la mm, o dublare a numărului acestor inspectori, de la 400 la 1000. Însă, situația la fața locului este în continuare uh, foarte dificilă, chiar dacă acești inspectori constată anumite defici, uh, deficiențe, la, uh, punerea în aplicare a sancțiunilor uh, este problematică și foarte multe întreprinderi uh, scapă basma curată până la urmă, chiar dacă sunt supuse unor asemenea inspecții și li se impun sancțiuni. Și am discutat cu președintele Santos libertatea de, de asociere, Uh, am discutat uh, contractele uh, colective de muncă, am discutat situația femeilor și problemele populațiilor indigene și am spus cu toată claritatea că dacă se dorește continuarea relațiilor comerciale, trebuie să se îmbunătățească lucrurile în legătură cu toate aceste aspecte. Și trec acum la Peru Am discutat cu fostul președinte al, al uh, Peru, Kaczynski, cu ministrul uh, de externe, cu ministrul responsabil pentru relațiile comerciale și așa mai departe. Am discutat de asemenea și cu reprezentanții societății civile în Peru dialogul cu guvernul a fost uh, mai redus în comparație cu um, Columbia. A fost un lucru frapant în mai multe domenii. În Peru, de exemplu, nu există o structură independentă care să vegheze la punerea în aplicare a acordului de, de liber schimb punerea în aplicare se desfășoară prin uh, organizații naționale care sunt determinate de guvern până la urmă. Cred că este o, o învățătură pe, pe viitor uh, pe care trebuie să, să, o, să o înțelegem, să cerem uh, implicarea unor structuri clar definite din partea societății civile în uh, punerea în aplicare a prevederilor unui acord uh, de liber schimb. Deci, din acest punct de vedere, nu trebuie să fie de mirare că în noiembrie 2017 o coaliție largă de organizații din societatea civilă a recurs la o, a făcut o declarație în care se afirmă că Peru nu respectă prevederile acordului comercial. Cred că Parlamentul European trebuie să plece, să țină cont de această declarație și să ceară guvernului din Peru să implice uh, societatea civilă și să îmbunătățească punerea, uh, punerea în aplicare a, a, a acordului uh, comercial cu Peru. Peru profită în acest uh, moment de condiții uh, favorabile în schimbările comerciale cu Uniunea Europeană și uh, trebuie să ne asigurăm că aceste schimburi comerciale funcționează în beneficiul populației locale. Până acum, schimburile comerciale au permis să purtăm un dialog cu guvernul din Peru. Este un moment uh, important și în rezoluția din anul 2012 am precizat, am precizat faptul că Parlamentul European va considera uh, prioritară punerea aplicarea acestui acord de liber schimb. Și eu sunt uh, convins de faptul că semnarea unui acord de liber schimb nu este ultima etapă în acest proces, ci doar începutul, pentru că după aceea trebuie să purtăm un dialog permanent cu uh, partenerii cu care am, schimbat, am semnat uh, acordul de liber schimb respectiv pentru a vegea la uh, respectarea acestuia. În rezumat, cred că pot spune că au existat anumite progrese mulțumită influenței noastre, însă acestea nu sunt suficiente și, în mod special, elementele uh, foii de par- de, pe care le-am cerut uh, să fie puse în aplicare în foaia de parcurs din anul 2012 nu au fost toate puse în aplicare și din acest punct de vedere cred că trebuie să implicăm mai mult uh, Comisia Europeană. Parlamentul European uh, a adoptat o poziție foarte clară, însă am impresia că lipsește un angajament suficient de puternic din partea Comisiei Europene. Este o alt, un, un alt lucru pe care l-am învățat uh, în urma acestei delega- uh, delegații. Revenind la situația din Peru. În Peru avem nevoie imediat de o organizație independentă care să însoțească, să vegheze punerea în aplicare a acordului de liber schimb de către guvern. Am văzut că, din punct de vedere economic, a, a avut loc o a, diversificare a producției în ambele țări, ceea ce a dus la crearea a, de noi locuri de muncă și la oficializarea activi- unor activități a, economice. Însă, acest lucru nu este uh, util dacă condițiile de lucru, de exemplu, nu sunt respectate în toate întreprinderile um, din cele două țări. Deci avem nevoie de o monitorizare cuprinzătoare a condițiilor de lucru din toate întreprinderile din țările respective și în mod special trebuie să acordăm o atenție sporită întreprinderilor mici și mijlocii care ar trebui să uh, Uh, beneficieze de pe urma acestor uh, acorduri. Și trebuie să vedem la respectarea normelor de, me- uh, de mediu și, de, și normelor de mediu. Deci există progrese, atât din punct de vedere uh, economic, cât și din punct de vedere al situației drepturilor lucrătorilor, drepturilor omului, însă nu sunt, aceste progrese nu sunt suficiente. Parlamentul European trebuie să rămână vigilant în continuare și să ceară în mod uh, special Comisiei Europene să folosească la maxim potențialul uh, de care dispune. Mulțumesc! Voilà, oh je Da. Vreau să mulțumesc colegului nostru pentru această prezentare. Barbara Lochbiller e singura care a cerut cuvântul și îi dau cuvântul. Äh, äh, Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Lange pentru această prezentare și avea câteva întrebări suplimentare în legătură cu Columbia. Ne bucură faptul că uh, s-a îmbunătățit situația din, punctul, din Columbia când vine vorba de uciderea sindicaliștilor, însă ne-a spus că în continuare au loc asemenea Uh, asasinată, ceea ce ne preocupă. Și nu, am înțeles, nu prea am înțeles ce se întâmplă cu foaia de parcurs, uh, ce se va întâmpla pentru garantarea unor uh, drepturi suplimentare pentru sindicaliști. Cum putem exer- exercita presiuni concrete pentru ca această foaie de parcurs să fie respectată? Și apoi, există această dezbatere în Columbia privind crearea unor locuri de muncă în plus, mai ales pentru populația săracă, prin uh, extinderea exploata- exploatațiilor uh, de uh, palmier, de exemplu. Nu știu, ați discutat acest lucru și în ambele cazuri există un, un punct de contact privind uh, drepturile omului și aș dori să știu dacă uh, punctele, dacă există reprezentant, filiale ale biroului respective, nu doar în capitală, dar și în regiuni, în provincii. Nu mai dorește altcineva să ia cuvântul și văd că niciun coleg spaniol în sală. De obicei, când vorbim despre aceste două țări, Columbia și Peru, imediat avem mulți spanioli care intervin, însă astăzi nu este nimeni. Nicio problemă. În sfârșit, îi dau cuvântul înapoi lui Bernd Lange ca să ne răspundă la întrebarea doamnei Barbara. Wir haben ja nicht nur das Handelsabkommen, sondern auch das Partnerschaftsabkommen und da haben wir die Menschen Um, avem și acordul de parteneriat din care face parte, din care fac parte drepturile omului. În Columbia există un, uh, un program de protecție pentru cei care apără drepturile omului și pentru sindicaliști de care trebuie să uh, profităm și care a contribuit la reducerea atacurilor și a asasin- asasinatelor. Este un program care costă, dar care ar trebui să fie extins. Și da, Există puncte de contact privind drepturile omului, există de asemenea și un dialog privind drepturile omului între, Uniun, între Uniunea Europeană, Columbia și Peru, care duce la apariția unor măsuri concrete. În mod uh, special, în, ultim, în, peri, în perioada anterioară a guvernului Santos, vicepreședintele Garson a, a uh, purtat într-un mod intens acest dialog privind drepturile omului cu Uniunea Europeană și, în, nivel, și la nivelul provinciilor, însă, după cum am spus, eu mi-aș dori ca angajamentul Comisiei Europene să fie unul mai puternic. Angajamentul nu trebuie să se limiteze la purtarea acestui dialog, ci trebuie să ajungă la măsuri concrete, printre altele, de exemplu, contribuții la uh, crearea și îmbunătățirea capacității uh, capacităților din, uh, din uh, Columbia. De exemplu, societățile, societatea sindic, uh, uh, sindicalistă din Columbia a avut un, un rol foarte important în colectarea uh, datelor statistice privind atacurile îndreptate împotriva sindicatelor și așa mai departe. Este o societate sprijinită de Uniunea Europeană, un factor foarte important care ar fi uh, important și pentru Peru, unde nu există uh, organizații uh, care să ne care să monitorizeze uh, evoluțiile uh, uh, respectiv. Și am discutat într-adevăr în Peru și despre uleiul de palmier. Argumentele Perului au fost următoarele. Este, există exploatații de acest uh, tip unde, în zone de, depopulate și în zone unde nu ar fi defrișată pădurea tropicală. Sunt uh, afirmații pe care ar trebui să le verificăm, însă și situația poate este diferită față de cea din Indonezia. Cu toate acestea, decizia Uh, Parlamentului European de a nu permite uh, carburanți uh, ecologici care să fie obținuți din ulei de palmier. Mi se pare o decizie bună. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc lui Ben Lange pentru prezența, prezența sa aici. Ne-a dat informații foarte utile. În sfârșit, sper să veniți și cu alte ocazii. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. E vorba de audierea noastră referitoare la dreptul omului și um, legislația în materie de discriminare împotriva femeilor și fetelor, mai cu seamă în ce privește violența sexuală. Sexuală e un subiect uh, complicat, un subiect um, care are un lung istoric în dezbaterile noastre avem trei experți, trei experte, care ne vor spune cum stă situația astăzi în lume. Da, o să vină la prezidiu doamna Paula Tavares de la Banca Mondială, în primul rând, specialistă în chestiuni juridice legate de gen Domnia sa este coautoarea unui studiu intitulat Evoluții și trenduri globale și regionale în ce privește protecția juridică a femeilor împotriva violenței uh, domestice și a hărțuirii sexuale. Bun venit! Da?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 se va concentra pe convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor și cum uh, poate această convenție să fie un instrument. În acest sens, uh, cu siguranță ni se va alătura imediat și... A, ah, mă scuzați, a treia invitată este Jackie Hunt de la Asociația Equality Now, biroul uh, european a treia oaspete care a sosit Deci, este aici printre noi, a venit și Dima Iared. E vorba de Convenția 1 privind eliminarea tuturor forme de discriminare. Începem acum cu prezentarea doamnei Tavares de la Banca Mondială. Aveți vreo 10 minute și apoi vom avea o discuție. Vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să fiu aici uh, astăzi pentru a vă prezenta un subiect atât de important în legătură cu drepturile omului și uh, legislația discriminatorie împotriva femeilor și uh, fetelor. Um, practic, uh, e vorba de inegalitate de gen în cadrul legislației, în diversele domenii din viața acestora și afectând incluziunea socială și uh, promovarea acestor femei în societate. Am măsurat aceste indicatori de egalitate de gen în cadrul legislației timp de 10 ani. Am văzut în ce măsură această legislație nu numai că nu proteja fetele și femeile, dar nici nu le punea pe picior de egalitate cu uh, bărbații. La sfârșitul lui martie am finalizat acest studiu la care au participat uh, peste 130 de economiști. Care ar fi contextul sau fundalul? Uh, am evaluat drepturile sociale, economice ale femeilor, dar și drepturile lor umane și am văzut că există foarte multe pres, uh, suprapuneri în uh, ce privește aceste drepturi, dar uh, protecția împotriva violenței nu era reprezentată ca atare. În 2014 am adăugat acest indicator care vizează violența și hărțuirea sexuală, l-am adăugat la analiza noastră legată de legislația care discriminează. Iată, de fapt, cei șapte indicatori care vizează inegalitățile, dar și lupta împotriva violenței. În sfârșit, cel de-al șaptelea indicator Majoritatea aspectelor se referă la probleme economice, dar și la lipsa legislației în diverse țări uh, din lume. Puteți să vedeți ce presupune uh, problema cu violența, există mai multe aspecte și ca să intru în uh, subiect, în subiectul de astăzi, am făcut o analiză în mai multe țări pentru a vedea evoluția legislației, dacă ea protejează femeile și să aflăm câte femei sunt lipsite de protecție din pricina lacunelor legislative. Am remarcat că, în ciuda faptului că s-au adoptat mai multe legi în acest sens de către o serie de țări, există foarte multe lipsuri în privința protecției femeilor pe acest uh, plan. Unul dintre rezultatele principale este că 45 din de, țări în lume încă nu au legi uh, care să contracareze violența domestică. Asta înseamnă că peste un miliard de femei astăzi nu au niciun fel de recurs în justiție față de aceste mm, probleme. Și nici când vine vorba de violența sexuală. Deci, un pas important ar fi ca să existe legislație în materie și în aceste țări. Există legislație uneori, dar uh, poate deficitară, probleme mari sunt în Africa, în Orientul Mijlociu, dar nu numai, în toate, pe toate continentele sunt probleme. În ce privește această protecție, am putut să vedem care sunt tipurile de abuzuri incriminate de natură fizică, emoțională, sexuală, economică și, într-adevăr, problemele sexuale și economice sunt mult prea puțin protejate de lege în uh, lume. Mult mai mult decât celelalte aspecte, încă o dată, un miliard de femei nu au niciun fel de protecție împotriva uh, Uh, violenței sexuale, că ea provine de la partener sau din cercul familial. În Uniunea Europeană, toate țările au legislație în materie de um, um, legislație în, în materie de eh, violență psihologică și fizică, dar există um, țări unde nu se vorbește de, de pildă despre hărțuirea sexuală sau violența sexuală. În ce privește violul uh, din cadrul căsniciei, există și aici o serie de uh, deficiențe. O treime din țările din lume uh, consideră că acest viol din cadrul căsniciei este legal sau reprezintă o derogare, o excepție. Este cumva um, Uh, o moștenire culturală pe care o au în continuare aceste țări. Printre analizele făcute am remarcat și care este speranța de viață a femeilor și cum este afectată de violența domestică, domestică sau din cadrul căsătoriei și am văzut uh, care sunt aceste statistici. În ce privește hărțuirea sexuală, un 59 uh, de țări nu au legislație în materie de hărțuire sexuală la locul de muncă, dar bineînțeles că mișcarea MeToo uh, a reprezentat un câștig de vizibilitate și conștientizare în materie cu toate acestea, există jumătate de miliard de femei care nu beneficiază de nicio protecție legală în materie de hărțuire sexuală la locul de muncă. Deseori aceste femei trebuie să părăsească jobul respectiv, n-au niciun fel de posibilitate de a se proteja de aceste practici la locul de muncă. În ce privește hărțuirea sexuală în cadrul educației, 123 de țări nu au legislație în materie de protecție a fetelor împotriva hărțuirii sexuale la școală, foarte multe fete trebuie să părăsească uh, școala, educația uh, din pricina acestor uh, practici și, bineînțeles, asta le afectează foarte mult perspectivele de viitor. Încă o dată, 1,5 miliarde de femei suferă, fete suferă de pe urma acestor lucruri. Am încercat să vedem și legătura dintre antreprenoriatul feminin și femeile lider și, și faptul că în acele țări există legislație în materie de interzicere a hărțuirii sexuale. Există deci o corelație. Apoi, uh, efectele economice ale acestor, <clears throat> acestei tip de legislație. E vorba de reformarea mediului uh, legal, Um, care este necesară. Dacă o astfel de lege este dată, mai multe țări, uh, mai multe fete pot să meargă la școală, dar și PIB-ul țării respective este în creștere, pentru că există mai multe femei ocupate în câmpul muncii. Alte trenduri și uh, tendințe. 13 țări au reformat legislația lor în materie de violență și uh, în cadrul căsnicii și uh, hărțuire sexuală. Mai multe țări au uh, incriminat uh, prin lege hărțuirea la locul de muncă. Au introdus, uh, după caz, sancțiuni, chiar și sancțiuni penale, pentru a condamna aceste practici. Deci, tendința este pozitivă. Dar, având în vedere perioada de timp analizată în studiul nostru, am remarcat că a crescut uh, numărul uh, țărilor care au adoptat legislație în materie de violență domestică. Vedeți uh, cifrele reprezentate pe ecran. Pe ecran la fel ca și la hărțuirea sexuală, care a crescut de 83,7% la 86,5% uh, în ce privește numărul de țări cu legislație materie. În ceea ce privește numărul de femei efectiv uh, lipsite de protecție legală, vedeți că trendul este descrescător. <clears throat> Reformele Uh, nu au fost așa de rapide pe cât am fi dorit, pentru că scăderea pe care am fi putut să o constatăm nu este așa de mare. Apoi, uh, haideți să vedem care sunt uh, domeniile în care am urmărit nivelul de protecție juridică sau legală. Am lucrat cu, asocia- cu entități ale ONU, dar și cu OCDE pentru a monitoriza aceste um, evoluții legislative, Uh, și să și anticipăm anumite evoluții până în 2030, deci în materie de legislație care protejează femeile și fetele. Și, în concluzie, toate aceste da, legi, precum și concluziile și trendurile pe care le-am identificat, sunt prezente pe site-ul uh, uh, Băncii Mondiale și dacă doriți să aflați mai multe, pot să vă dau răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Tavares. Acum aș da cuvântul doamnei Dima Iared, care ne va vorbi despre Convenția ONU în materie de discriminare a tuturor formelor de discriminarea femeilor și aveți cuvântul 10 minute. Thank you very much. Uh, good morning everyone. My name Mulțumesc uh, foarte mult. Bună dimineața tuturor. Mă numesc Dima Iared și sunt de la Biroul Regional pentru Europa uh, cu sediul aici la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la dezbaterea atât de importantă de astăzi. Am să vă vorbesc uh, despre uh, Convenția Națiunilor Unite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare față de uh, femei și am să vă vorbesc despre legislația discriminatorie, în special violența sexuală. Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, așa numita CEDAW, în engleză, este unul din tratatele principale la nivel internațional, nouă la număr, care stabilesc obligații pentru statele parte pentru a elimina discriminarea împotriva femeilor. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1981 și are 189 de state părți și 99 de semnatari patru state membre ale Națiunilor Unite care nu au ratificat această convenție sunt Iran, Somalia, Sudanul și Tonga. Cum probabil știți, implementarea convenției este monitorizată de către Comitetul uh, SIDAO, care este alcătuit din 23 de experți independenți. Așa cum uh, tocmai am auzit, protecția legală a drepturilor femeilor este departe de a fi realizată în lumea întreagă. Un obstacol principal este faptul că peste 60 de state au uh, prezentat uh, rezerve la convenție și anume limitări în ceea ce privește implementarea convenției. O bună parte dintre ele se referă la cerințe privind supremația legii Sharia. De exemplu, 11 state au implementat rezerve la articolul 2 care cere să se examineze și să se schimbe um, politicile uh, și legislația statului respectiv pentru a implementa convenția. Unele state uh, au arătat că nu pot realiza astfel de cerințe în ceea ce privește naționalitatea sau domiciliu. Alte state au prezentat rezerve la articolul 17, 16, mă scuzați, care se referă la relațiile din familie și căsătorie. Articolele 2 și 16 sunt elemente esențiale ale Convenției și astfel de rezerve, fie că sunt prezentate din motive naționale, tradiționale, religioase sau culturale, nu sunt compatibile. Președintele intervine dacă puteți să, să răriți un pic ritmul. Deci aceste rezerve sunt incompatibile cu Convenția și ar trebui să fie revizuite, modificate sau retrase. Deși unele state parte și-au retras rezervele la aceste articole, Comitetul este îngrijorat în continuare de numărul și extinderea acestora. Voi uh, trece acum la uh, munca acestui comitet uh, al SIDAU și la legislația discriminatorie, în special cea referitoare la violența sexuală. În conformitate cu acest comitet, discriminarea împotriva femeilor include și violența pe motive de gen. Deci, violența care este realizată față de o femeie pentru că este femeie sau care afectează în mod disproporțional femeile. Această interpretare a fost uh, uh, susținută de practicile statale în ultimii 25 de ani. În felul acesta, în iulie 2017, Comitetul a adoptat recomandarea generală numărul 35 în ceea ce privește violența uh, pe bază de gen față de femei și a declarat interdicția acestei violențe față de femei ca o normă recunoscută a dreptului internațional cutumiar. Comitetul SIDAO a arătat că violența pe bază de gen față de femei uh, sunt, de fapt, uh, uh, tratamente uh, inumane sau uh, pline de cruzime sau de tortură în anumite circunstanțe, inclusiv în cazuri de viol, uh, violență uh, domestică sau alte practici uh, dăunătoare. Convenția implică și obligația Um, de due diligence, deci statele au o obligație pozitivă în ceea ce privește interdicția torturii, ceea ce înseamnă că statele sunt responsabile și pentru acțiunile unor actori privați și atunci când statele nu respectă această obligație pentru a preveni, pentru a pune capăt sau pentru a sancționa astfel de tratamente și pentru a oferi uh, compensații victimelor. Acest lucru a fost uh, subliniat și de raportorul special al Națiunilor Unite în uh, uh, cauza împotriva Bulgariei, în care instanța a arătat că s-a pronunțat în ceea ce privește violul față de o fetiță de 14 ani. Există și alte probleme, cum ar fi, de exemplu, sterilizarea uh, forțată, avortul uh, uh, forțat. Toate acestea se bazează pe violența de gen și, în funcție de circunstanțe, pot fi echivalente cu tortura sau cu alte tratamente inumane. Comitetul a constatat că de multe ori legislația națională nu respectă standardele internaționale în ceea ce privește interdicția violului și înțelegerea violenței sexuale ca o încălcare a dreptului la integritate psihologică și fizică este esențială. Mai mult decât atât, așa cum am văzut și din uh, intervenția anterioară, sistemele de prevenire și de protecție de multe ori sunt uh, insuficiente sau uh, uh incoerente. Și aceasta duce la o raportare scăzută a acestor cazuri de violență față de femei și la o stigmatizare și o revictimizare. Ce se poate face însă? Națiunile Unite și experții regionali și internaționali cer uh, să se facă eforturi pentru a pune capăt violenței sexuale și violurilor față de femei și fete în lumea întreagă. Trebuie să se ia măsuri în mai multe domenii, incluzând aici și prevenirea, protecția, uh, uh, urmărirea, pedepsirea, uh, căi uh, de atac, uh, monitorizare și, bineînțeles, uh, uh, intervenții la nivel internațional. Și am să vă prezint câteva dintre aceste recomandări uh, mai detaliat. Comitetul SIDAO recomandă ca statele să criminalizeze toate formele de violență pe bază de gen față de femei care duc la o încălcare a integrității psihologice, fizice sau sexuale acestora. Sancțiunile legale trebuie să fie proporționale cu uh, mărimea delictului. Statele trebuie uh, să asigure protecție victimelor și acces la justiție și de asemenea la căi de atac eficiente. Statele trebuie să abroge toate legile discriminatorii față de femei care tolerează această violență față de femei. Aceasta include și abrogarea unor reguli sau proceduri uh, discriminatorii în instanță, de exemplu proceduri care ar permite arestarea femeilor pentru așa numita protecție a lor sau proceduri care ar permite intervenția unor factori de atenuare care uh, țin de cultură sau de alte privilegii. De asemenea, iertarea din partea familiilor, a victimelor, a supraviețuitorilor sau ca urmare a căsătoriilor între victimă și a, cel care le atacă. De asemenea, abrogarea legilor care împiedică femeilor să raporteze astfel de a, cazuri, a practica așa numitei custodii de protecție. Statele ar trebui să se asigure că uh, hărțuirea sexuală și violul sunt caracterizate ca un uh, uh, delict față de dreptul la integritate fizică, sexuală și psihologică a persoanei și definiția unor crime sexuale, cum ar fi, de exemplu, cea realizată în cadrul căsătoriei, care să țină cont de consimțământul dat de persoana respectivă. Alte măsuri de natură preventivă, și aici voi include doar câteva dintre ele, de exemplu, spațiul public să fie sigur și accesibil pentru toate fetele și femeile, încurajarea mass mediei să uh, elimine discriminarea față de femei, integrarea unor cursuri de formare uh, în funcție de gen pentru uh, cei din justiție sau pentru ofițerii de aplicare a legii, Statele trebuie să ia și măsuri de protecție care să includă, de exemplu, adăposturi uh, uh, potrivite pentru victime și uh, măsuri de protecție în general. Ar trebui să se asigure că violența față de femei nu, este, uh, nu duce în mod automat la procese de conciliere sau mediere. Ar trebui să se ofere și compensații financiare și, de asemenea, servicii sociale și legale necesare. În ceea ce privește cooperarea internațională, statele ar trebui să acorde prioritate implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special obiectivul numărul 5, și anume acela de egalitate de gen și de capacitarea femeilor și fetelor și obiectivul 16 care oferă uh, un acces la justiție. În concluzie, doamnelor și domnilor, pe 8 martie 2018, într-o declarație publică care a fost făcută cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Experții uh, Națiunilor Unite și experții în domeniul drepturilor femeilor au vorbit încă o dată împotriva hărțuirii sexuale și altor forme de violență sexuală. S-a arătat că poveștile individuale ale acestor femei au arătat care este imaginea colectivă a societății noastre. Ei spuneau că trebuie să menținem, să profităm de moment pentru a asigura că toate femeile și fetele de peste tot uh, din lume să poată rupe tăcerea și să poată avea acces la justiție și nu să trebuiască să mai ducă povara rușinii și a vinei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Și acum a treia intervenție este vorba de doamna Jackie Hunt, care este uh, directoarea uh, biroului de informare Equality Now, uh, și ne va vorbi despre uh, campania din Iran și Irak, uh, tocmai pentru a pune capăt uh, violenței sexuale față de femei. Aveți la dispoziție vreo 10 minute. And thank you very much for the... Vă mulțumesc, mulțumesc pentru că m-ați invitat, mulțumesc Comisiei pentru că discută acest subiect important. Equality Now este un ONG internațional pentru drepturile uh, femeilor, ne concentrăm și pe activități la, la fața locului. Angajamentele guvernelor de la uh, guvernele s au luat un angajament la uh, Beijing de a elimina orice, orice discriminare împot, uh, legislativă împotriva uh, femeilor pentru până în anul 2005 și vedem că acest lucru nu a fost respect, uh, uh, respectat. La fiecare 5 ani se Uh, revizuiesc uh, aceste angajamente luate la uh, Beijing și legile în sine sunt foarte, cl- legile în sine sunt foarte clare când vine vorba de discriminarea împotriva femeilor din punct de vedere al violenței fizice, sexuale și așa mai departe. În raportul de anul trecut ne-am concentrat pe mai multe legi care prevăd o derogare pentru cel care Uh, violează o femeie dacă se căsătorește cu uh, victima violului uh, respectiv. Ne-am concentrat asupra ce se întâmplă în, în Palestina, în Liban și în Malta, de exemplu. Anul trecut, cu ajutorul mai multor organizații internaționale, Equality Now a examinat legile care se ocupă de violența sexuală. În raportul nostru acoperim 82 de jurisdicții și am observat diferite tendințe ale legilor care se ocupă de violența sexuală, care acoperă câteva chestiuni, probleme uh, explicate de Dina. Deci legi uh, care pleacă de la moralitate și nu de la integri- uh, integritatea fizică, legi fo- care fac uh, foarte grea uh, sarcina prob- uh, prob- probelor a victim, din partea a victimelor, de exemplu, care trebuie să obțină un certificat uh, medical din partea unui medic numit de autoritățile uh, oficiale de, de guvern. Ce se întâmplă cu o femeie care uh, trebuie să găsească un medic oficial pentru a dovedi că a fost violată, de exemplu. Uh, legi care permit violul în căsnicie, inclusiv violarea uh, minorilor, legi care uh, cer dovedirea utilizării forței suplimentare. Știm că violul este un act forțat, dar cum poți dovedi că a fost exercitată o forță suplimentară? poate poți dovedi acest lucru dacă ești acoperită de vânătăi. Ești acoperit, acoperită de vânătăi dacă te-ai împotrivit. Dacă nu, te-ai împot- dacă nu ești acoperită de uh, vânătăi, înseamnă că nu te-ai împotrivit, deci a fost un act uh, consimțit, deci este foarte dificil să dovedești că a avut loc un viol până la urmă. Există și alte probleme, însă Există, uh, după cum am spus, această posibilitate care permite celui care uh, înfăptuiește un viol să scape dacă se căsătorește cu uh, victima violului respectiv. Și în, în trecut am spus că asemenea similare s-au schimbat, de exemplu în America Latina, în Etiopia și acum ne concentrăm pe situația din Orientul Apropiat, unde există asemenea legi similare. În Iordania, în 2014, cabinetul a propus o modificare a acestei legi, însă cu o derogare pentru persoanele între 15 și 18 ani. O coaliție puternică din societatea civilă a apărut, inclusiv uh, Sisterhood Global și care s-au bucurat de de un sprijin puternic din partea uh, membrilor uh, Parlamentului care uh, sunt activi în regiunea respectivă pentru a crea un plan strategic de a lupta împotriva violenței îndreptate împotriva femeilor. S-au exercitat mai multe presiuni, s-au Uh, s-a lucrat împreună cu membrii Parlamentului, am discutat cu președintele Parlamentului, am uh, încercat să ne mobilizăm membrii pe plan internațional, am recurs la diferite mecanisme internaționale, tratatele uh, internaționale semnate de uh, Iordania, uh, mecanismul de uh, revizuire a situației drepturilor omului care funcționează uh, într-un mod uh, de examinare inter, inter, interpares. Deci am păstrat, am exercitat uh, presiune pe plan internațional și în mass media locală. În anul 2016 am organizat o întâlnire a diferitelor grupuri și a, a deputaților din uh, regiune, pentru că ni s-a părut important să există acest dialog între societatea civilă și reprezentanții uh, aleși și la întâlnirea. Deci la întâlnirea uh, respectivă au participat și diferite grupuri, diferite ONG-uri din uh, Maroc. Pentru că acolo, înainte, uh, existau cazuri de fete care au fost obligate să se căsătorească după ce fuseseră violate și multe dintre aceste fete au uh, s-au sinucis și aceste cazuri a determinat uh, schimbarea a, uh, legii, pentru că oamenii au înțeles cât de groaznic este să a, uh, oblige o fată să se căsătorească, să trăiască cu persoana care a violat-o. Până la urmă, această lege a fost modificată în Maroc și am invitat organizații din Maroc la această reuniunea pentru a putea discuta, să vedem dacă există strategii uh, care ar putea fi uh, folosită și în uh, Iordania. Parlamentul anul trecut a decis să schimbă legea, vedeți aici o imagine cu votul din Parlament și femeia din mijloc este Wafa Mustafa, cea care a condus atât de bine această campanie în colaborare cu mai multe ONG-uri. Am lucrat la o campanie similară și în Liban și acolo legea a fost uh, abrogată, a fost modificată. Anul trecut această, aceste legi au fost uh, modificate în uh, Liban și în Iordania și este bine pentru că acest lucru poate deveni un catalizator și pentru alte regiuni și pentru întreaga societate. La sfârșitul anului trecut am avut o altă întâlnire în regiune la care am invitat și mai multe grupuri. Au participat acolo ONG-uri din Liban, din Iordania, împreună cu Uh, grupuri din, uh, din Bahrain, din Palestina, din Irak, din Algeria, uh, Libia de asemenea. Asociația Femeilor din Bagdad, în Irak, de exemplu, a fost foarte activă, mai ales în mass media. Pregătesc jurnaliștii, juriștii și organizează diferite scenete vinerea trecută au avut o, o au organizat uh, o scenetă uh, interceptând oamenii înaintea rugăciunii de, uh, de vineri. Și uh, deci doresc să discute nu doar cu juriști, dar și cu membrii ai opiniei publice. Și în mijlocul unui oraș au organizat această scenetă cu o rugăciune tăcută. Vedeți aici un uh, bărbat în uh, uniforma de închisoare care uh, se căsătorește cu femeia pe care o, o, o violase și vedeți aici oamenii care asistă la sceneta organizată și vedeți mireasa care ajunge în închisoare pentru că s-a căsătorit cu cel care a violat-o. Există și un caz specific în care o, o femeie a fost violată, se căsătorește cu uh, bărbatul care a, a violat-o și asociația res, uh, respectivă încearcă să o ajute pe uh, femeia respectivă să primească asistență uh, uh legală pentru a ieși din, uh, din situația uh, respectivă. este importantă și această activitate concretă în fața uh, justiției. În Liban și în Irak vor avea loc alegeri în mai și după aceste alegeri, ambele, toate aceste grupuri doresc să-și intensifice campaniile pentru a determina parlamentele să modifice legile și pentru a atrage atenție uh, atenția comunității internaționale. Veștile bune sunt că din 2014 până acum în cinci uh, state s-au schimbat legile. Maroc, Tunisia, uh, Iordania, Liban și Palestina. În Palestina mai este nevoie doar de uh, ratificarea din partea președintelui. Și în Bahrain această propunere legislativă va ajunge în curând în Parlament și încep discuțiile în acest sens și în Kuwait. Deci lucrurile sunt în mișcare și cred că prin colaborarea prin sprijinul din partea multor actori vom ajunge la uh, modificarea acestor uh, legi și începem să examinăm situația unor legi similare din foste state sovietice. Poate practicile sunt puțin diferite, s-ar putea să există o, un aspect mai relevant când vine vorba de căsătoriile unor uh, minori, dar trebuie să uh, încercăm să vedem ce se întâmplă și în această zonă, nu doar în Orientul apropiat. Mulțumesc! Intervention. Mulțumesc foarte mult pentru aceste trei prezentări. Acum uh, aș da cuvântul colegilor. Poate au întrebări? David Martin. Mulțumesc! pentru aceste trei prezentări pe care le-am auzit, care sunt destul de deprimante, dar pe de altă parte sunt, bineînțeles, foarte interesante. Vreau să întreb ceva pe Jackie Hunt, care și anticipat un pic uh, lucrurile. Cele trei vorbitoare au vorbit că ne îndreptăm pe calea cea bună, dar uh, foarte, foarte încet. Și vreau să vă întreb ce determină țările care chiar se mișcă uh, și evoluează. Uh, Ați vorbit despre educație, ați vorbit despre ce s-a întâmplat în Maroc, dar vreau să vă întreb dacă presiunea vestului sau occidentului, și spun asta în mod deliberat, are ceva de a face cu aceste evoluții, în momentul în care noi ne promovăm valorile noastre occidentale, poate unor din potrivă există un efect contrar, uh, această impunere a valorilor occidentale E vorba de factori uh, interni uh, sau nu, mm, educație, rolul comunității internaționale și uh, presiunile acesteia, convențiile internaționale în materie, chiar contează acestea? Pot ele să schimbe mentalitățile, cultura, atitudinile în aceste țări? Bun, deci știu că nu există un răspuns unic la întrebarea mea. Am și eu o întrebare, spune domnul președinte este legat de ceva arhicunoscută de acum. E vorba de mișcarea Me Too, care a început la Hollywood, dar care cumva uh, a luat alte proporții pentru că, practic, uh, astfel uh, am identificat activism peste tot în lume și a Voltache, mișcarea din Spania, de pildă, Uh, a luat și a naște sau a devenit mai vizibilă, vreau să întreb dacă um, astăzi uh, cunoaștem uh, alte reacții la aceste mișcări, reacții adverse. De pildă, în Franța, Catherine de s-a exprimat împotriva uh, MeToo. Bun, dezbateri, dezbateri furtunoase uneori, dar dincolo de aceste schimburi, ce s-a întâmplat? Au existat uh, efecte, consecințe pe plan legislativ, hotărâri care ar fi uh, fost luate în urma acestei mișcări sau acestor mișcări mitu. Știți cumva ce s-a întâmplat cu uh, sau cu urmările date acestei mișcări care a început acum 5 sau 6 luni, dacă nu mă știu, cum nu mai sunt alte întrebări din partea colegilor, vreau să-l invit și pe domnul Amador Sanchez Rico, care este director adjunct în la diviziunea drepturilor omului de la SEAE, să facă niște observații sau să comenteze eventual în legătură cu cele pe care tocmai le-am auzit. Domnul sau Sancesiri care este aici. Da, doriți să luați cuvântul? Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc pentru că purtăm această dezbatere. Foarte pe scurt, noi la SEAI avem un mesaj foarte clar. Bineînțeles, mulțumim uh, vorbitoarelor care Uh, ne-au uh, arătat care e situația, cifrele sunt și trendurile sunt alarmante, uneori s-au concentrat pe situația la fel de alarmantă în anumite țări. Este foarte clar, uh, domnule președinte, că violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre încălcările ale drepturilor omului cele mai devastatoare care are loc în permanență în Uniunea Europeană și în afara acesteia. Și statistici uh, alarmante recente ne spun că există o mișcare împotriva femeilor și fetelor pe plan uh, global și că există încă multe pentru a ajunge legalitatea de gen. Aderarea UE la Convenția de la Istanbul este un mare pas înainte pentru a contracara aceste fenomene și este primul instrument internațional juridic uh, de acest gen, iar Uniunea Europeană se găsește în fruntea tentativelor de a combate toate aceste acte de violență. Dorim ca această convenție să fie ratificată Um, munca este în curs, iar Uniunea Europeană solicită statele membre care încă nu au ratificat convenția să o facă cât mai repede posibil. Foarte pe scurt, domnule, domnule președinte, din perspectivă mai largă, Uniunea Europeană este un actor uh, mondial și pionier în materie de egalitate de gen și când vine vorba de promovarea drepturilor femeilor și feme fetelor uh, în toată lumea inclusiv în situații de conflict și de post-conflict. Prin toate instrumentele la dispoziție sa, Uniunea Europeană este foarte angajată în favoarea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, ca aceste lucruri să aparțină de acum trecutului. Uniunea Europeană dă exemplu pozitiv când vine vorba de implementarea de plină agendei 2030, menționată aici, cu acele obiective de dezvoltare a milenului și cu uh, acel cadru uh, care este conferit în lupta împotriva acestor uh, fenomene. La, la ONU uh, și la instituțiile ONU pentru drepturile omului, ca și la Banca Mondială, se fac multe pentru a finanța eforturile în acest domeniu, pentru a contracara uh, violența sexuală, violența în căsnicie și pentru a contracara alte practici violente, cum ar fi feminicidiu, Uh, traficul de persoane, exploatarea, sclavia și așa mai departe, pentru că s-au acordat uh, bani, 500 de milioane de euro, o sumă fără precedent, pentru a face aceste eforturi, uh, acesta fiind o precondiție pentru ca aceste obiective de dezvoltare durabilă să fie atinse și astfel încât Uniunea Europeană să poată să fie încă și mai prezentă în aceste bătălii. Mulțumesc foarte mult. Domnul Can a cerut cuvântul pentru o întrebare, pentru două. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc lui Jackie Pola și Dimei pentru aceste prezentări atât de interesante. Violența matrimonială, violența sexuirea sexuală sunt deosebit de eh, fapte deosebit de grave. Ați vorbit despre anumite tendințe. Ați considerat că în anii studiați a crescut numărul de legi dedicate contracarării acestor fenomene, pe de altă parte a scăzut, dar nu la fel de mult, numărul eh, femeilor care încă nu au protecție legală față de aceste fenomene. Și atunci vreau să vă întreb, când există legislație, ce se întâmplă? Ea nu se aplică? Sau ce se întâmplă cu aceste tendințe? Apoi, sunt țări care nu au semnat încă uh, carta și ce fel de dialog poartă ONU cu aceste țări, cum le încurajează să semneze carta respectivă. Și mai aș la ceea ce a spus colegul uh, aici. Da, sunt de acord. Uniunea Europeană este pionieră în acest domeniu și mai ales când vine vorba de egalitatea de gen. Pe de altă parte, multe state membre în Uniunea Europeană nu plătesc salarii egale pentru muncă, muncă egală bărbaților și femeilor. Este o situație cât se poate de nefericită la care asistăm, deși trebuie spus că Parlamentul European și și colegul David Martin de la Comerț știe bine, facem efort în acest sens. Convenția ILO, de pildă, este un instrument foarte important în acest sens, dar vreau să întreb uh, în ce măsură se compară statisticile legate de violența sexuală cu alte statistici și m-aș referi de asemenea la și ce pot face parlamentarii pentru a sprijini demersurile de uh, legislative care să pună capăt uh, răspândirii acestui adevărat cancer al societății și Paula a spus ceva interesant. Atunci când și, bărbațile, și bărbații și femeile lucrează, avem economii mai puternice. Și Ați spus că legislația în materie de combatere a violenței sociale, eh, sexuale poate să ducă la eh, sporirea perspectivelor economice în anumite țări. Puteți să spuneți că, într-adevăr, țările care se scurcă mai prost pe plan economic eh, au probleme cu acest gen de discriminări? Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul și atunci aș da cuvântul imediat vorbitoarelor noastre. Pentru a reacționa la întrebările adresate, poate o luăm uh, în ordine inversă. Începem cu doamna Jackie Hunt. Thank you for all those. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. M-ați întrebat uh, ce funcționează bine și ce poate face UE. Parteneriatul este esențial și schimbul de informații cu noi și cred că e nevoie să dăm nu doar, uh, să facem doar declarații, ci și exemple uh, practice. Trebuie să ajungem și la o ratificare de plină a convenției, ci și mai departe la o implementare a ei. Și mi-a plăcut foarte mult uh, comentariul legat de interconectare, pentru că Mm, tratamentele diferite în ceea ce privește uh, plata și altele uh, duc la o devaluare a femeii, devaluare și stereotipuri uh, care permit agresorilor să fie și mai violenți față de femei. Pe de altă parte, uh, nu cred că există un singur element care să uh, rezolve totul. Schimbul de uh, informații, de bune practici, de asemenea finanțarea, implicarea societății civile la nivel regional este esențială. Noi considerăm că dacă nu ai legea necesară, nu ai cum să ai acces uh, la justiție, asta pe de o parte, dar pe de altă parte transmiți uh, un semnal clar societății și anume că valoarea respectivă nu este importantă. Pentru că legile sunt cele care stabilesc un sistem de valori pentru uh, țara respectivă, duc la schimbarea opiniei publice și duc la implementarea unor valori pe care cu toții ni le dorim în societățile noastre. Uh, mișcarea mitu uh, a arătat și a reamintit tuturor că așa ceva se întâmplă și în Occident și uh, cred că uh, unele dintre elementele din această campanie au fost uh, puse uh, fățiș uh, pe masă și este doar începutul. Uh, ar putea exista și o reacție împotriva unei astfel de mișcări, însă uh, primul element pentru a face față unei probleme este să pui degetul pe rană, ca să spun așa, să arăți că acea problemă există, dar mai avem multe de făcut pentru a ajunge până la capăt. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum doamna Dima Iared. Mulțumesc. Sunt de acord cu Jackie în ceea ce privește elementele de succes pentru a face o schimbare. Nu cred că există o singură soluție disponibilă. E nevoie de mișcări la nivel uh, regional, național și internațional și național nu doar în marile capitale, pentru că este important ca și în zonele rurale, la nivel regional, să existe o astfel de conștientizare, pentru că acolo tăcerea este cea mai pregnantă acolo schimbarea trebuie să se producă mai mult decât în alte părți. Deci aici sunt absolut de acord cu ce a spus Jackie. Mișcarea sau fenomenul Me Too. Și aici aș interveni nu neapărat în calitate de comisar pentru drepturile omului, ci mai degrabă în calitate de femeie, dacă sunteți de acord. Poate n-ar trebui să vă cer permisiune, ar trebui să o fac pur și simplu. Uh, Cred că o consecință a acestui fenomen a fost, uh, dus, a, a fost faptul că um, s-a ajuns la mai multe cazuri uh, în instanță, hărțuire sexuală și violență sexuală care au ajuns în instanță și aceasta este uh, un semnal foarte clar pentru că atunci când curțile sunt uh, sesizate se dezvoltă și jurisprudența. Și consecințele sunt pozitive pentru felul în care uh, este promovată această mișcare. Cum putem încuraja statele care n-au ratificat încă convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei să o facă? Bineînțeles, uh, noi menținem legătura cu statele pentru a, a uh, trece la uh, Uh, ratificare. Avem uh, și acea revizuire periodică care a fost menționată de colega mea și aceasta este o oportunitate pentru alte state membre să țină cont de recomandări, să recomande acelor state membre care încă n-au ratificat să o facă um, și un alt mecanism este vorba de mandatul pentru proceduri speciale. Este vorba de experți independenți care sunt numiți de Națiunile Unite în echipe uh, specializate. Avem, de exemplu, o echipă pentru violență față de femei, avem, de asemenea, experți independenți pentru situația din uh, Sudan, un expert care tocmai a fost în Sudan, tocmai s-a întors și uh, a arătat că există probleme majore cu violența față de femei și ne așteptăm uh, să uh, se facă o recomandare pentru ca Sudanul să ratifice această uh, convenție. Un alt mecanism de dialog este uh, cel realizat prin intermediul obiectivelor de dezvoltare durabile. Toate statele sunt implicate practic în acest mecanism. Uh, în sfârșit, uh, uh, deputații pot promova uh, legislație nouă, pot încuraja dialogul cu omologii din diverse state, puteți face presiuni pentru a elimina rezervele manifestate față de convenție și așa mai departe. Mulțumesc și înainte de a da cuvântul celui de-al treilea invitat, aș menționa faptul că la sfârșitul anului trecut, Comisia noastră a realizat uh, o primă vizită în Sudan. Tocmai ați menționat acest lucru, am dezbătut acolo probleme legate de discriminare și alte teme relevante, cum ar fi, de exemplu, libertatea religioasă sau altele. Impresia noastră a fost că deputații sudanezi cu care ne-am întâlnit, cel puțin, uh, doreau o cooperare deschisă cu noi tocmai pentru a îmbunătăți anumite elemente. Deci am fost surprinși în mod plăcut de această deschidere pe care am perceput-o de partea sudanezilor și sperăm să continuăm cu acest dialog pentru a face pași înainte. Și acum, ultima intervenție, dau cuvântul doamnei Paula Tavares pentru a răspunde la toate întrebările. De data asta nu mai sunt uh, limite de timp. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru întrebări pe care am să le analizez în ordine. În primul rând, uh, ce putem face pentru reforme și pentru adoptarea de legi. Am văzut din experiență și din uh, cercetările pe care le-am făcut atât dinăuntru cât și din afară am realizat uh, studii de natură istorică cu ultimul raport al nostru. Am văzut uh, state unde s-a adoptat pentru prima oară uh, legi pe această temă. Am început cu anii 1990 până în ultimii ani. Am făcut o cartografiere în funcție de acordurile regionale și internaționale pentru drepturile omului, drepturile femeii și am văzut că există probleme cu adoptarea de noi legi după ce uh, au fost uh, ratificate multe dintre aceste convenții sau acorduri uh, uh, internaționale. Comunitatea internațională are de aceea un rol important de jucat pentru a promova acest proces de ratificare și uh, de adoptare a legilor la nivel intern. Un alt element pe care l-am constatat și care a fost menționat de colegii mei a fost acela de a, a da exemplu altora. Am lucrat foarte mult cu societatea civilă în Africa subsahariană și am văzut acolo că se partajează foarte multe informații și a, foarte multă a, consiliere la fața locului. În felul acesta s-a ajuns la a, informații mai bune, a, baze de date Uh, mai bune care pot fi um, date guvernelor pentru a vedea care este impactul asupra societății și pentru a avea argumente mai bune. Bineînțeles, se poate trece și la o partajare a informațiilor cu alte state unde s-au făcut deja reforme. Există și o anumită tendință pentru a vedea ce se întâmplă în uh, regiune, de exemplu abrogarea legilor pentru ca uh, violatorii să nu scape de uh, acuzațiile care le pot fi aduse și multe state au urmat exemplul țărilor din regiune, fenomene care au avut de-a face cu mișcări sau tendințe uh, care s-au impus într-o anumită regiune. Este un element pe care l-am monitorizat și este un fenomen de-a dreptul pozitiv. În primul rând, e nevoie de conștientizare, e nevoie de conștientizare a impactului, atât la nivel intern cât și extern. Mișcarea MeToo și impactul său în primul rând, um, a dus la o conștientizare a problemei, am văzut care era fenomenul și am văzut că pentru bărbați de multe ori, multe persoane au recunoscut că în trecut nici nu dau, ne dau seama că ei realizau astfel de hărțuire sexuală, deci practic s-a conștientizat sau s-a definit mai bine conceptul de hărțuire sexuală. Există un proces de conștientizare care a făcut ca lucrurile să fie mult mai clare pentru multă lume și acesta este un prim pas pozitiv înainte. Pe de altă parte, Presiunea a crescut asupra companiilor la locul de lucru pentru a, ca acestea să-și asume responsabilitatea pentru a interveni atunci când apar astfel de cazuri, pentru a sancționa, pentru că înainte nu se întâmpla chiar așa. Multe uh, din aceste cazuri apar acum, deși uh, au avut loc în trecut și Cred că asta are de-a face cu nivelul de responsabilizare, de angajament uh, și uh, cu faptul că uh, mediul actual nu mai tolerează atât de mult ca în trecut astfel de comportamente. Deci înțelegem că hărțuirea sexuală dăunează și în ceea ce privește echilibrul de gen Consecințele sunt multiple și uh, negative atât pentru companiile respective, cât și pentru mediul de lucru, pentru femeie, pentru societate și așa mai departe. Tocmai de aceea este nevoie de o conștientizare în vederea schimbării pentru a explica cum felul în care se adoptă legile și felul în care femeile sunt din ce în ce mai protejate. Nu știu dacă în prezentarea mea era destul de clar. Ceea ce încercam să spun era că uh, s-au adoptat legi și cu toate acestea, multe femei uh, în continuare rămâneau fără protecție. Deci, uh, un fenomen contrar celor așteptate, pentru că, într-adevăr, cu adoptarea de legi ne așteptam ca din ce în ce mai multe femei uh, să fie protejate, însă numărul acestora nu a fost atât de mare. În continuare, foarte multe femei uh, sunt neprotejate de legislație, în ciuda progreselor făcute din punctul de vedere legislativ. Și uh, ce pot face parlamentele sau deputații, procesul de abrogare și așa mai departe, aici revin la comentariile făcute de colegele mele, trebuie să ne asigurăm că se ratifică acordurile la nivel internațional, convențiile, că se respectă aceste angajamente. și că se merge mai departe cu această agenda la un nivel înalt. Cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Martin dorește de asemenea să intervină. Da, mulțumesc o intervenție care nu are de-a face cu întrebările. Vreau să spun că a fost o temă foarte interesantă. Colega noastră a plecat pentru că trebuia să vină să se ducă la vot la Libe, deci nu a putut veni aici și își cere scuze. Da, cunoaștem foarte bine această situație. Suntem, trebuie să fim prezenți la mai multe comisii, uneori în același timp. Suntem obișnuiți cu drumurile dute vină între o sală și alta. De data aceasta, colega noastră nu a ajuns înapoi. Oricum, mulțumim uh, invitațiilor noștri de astăzi și participanților la această dezbatere atât de interesantă. Am avut un schimb de opinii pe o temă foarte importantă și uh, vom uh, reveni la această temă în timpul, uh, în cursul acestui an. Sper că Parlamentul și toate instituțiile care au fost reprezentate astăzi aici să continue lucrările pe această temă. Vă mulțumesc încă o dată, ne oprim aici, uh, mai devreme decât ne-am fi așteptat și reluăm uh, ședința noastră la 14.30 cu un schimb de opinii în legătură cu uh, Comisia Parlamentară Mixtă UE-Mexic. Doamna Jimenez Beseril va veni pentru a ne informa. Mulțumesc. You have a short, uh, a, a small mistake in your presentation. Oh, please show me. I will help you to improve the... Uh, please do. huh? Corrections are always welcome. uh, I, uh, it's here. The title is